Domnilor, următorul punct din ordinea de zi este raportul domnului Schwab, încălcări ale legii concurenței. În primul și în primul rând îl voi invita pe raportor domnul Schwab să ia cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar Malmström, stimați colegi. În primul rând, aș dori să fac uh, referire la faptul că aș dori să-i mulțumesc domnului preș, uh, vicepreședinte Almunia. Mi-ar fi plăcut să, să o pot face uh, personal, dar am să vă rog pe, doam- pe dumneavoastră, doamnă Malmström, să îi mulțumiți pentru cooperarea constructivă uh, care ne-a mulțumit. Vă rog să-i transmiteți salutări. Domnul Curculas și dumnealui doresc să-i mulțumesc în calitate de reprezentant al președinției Elene pentru ceea ce a făcut la acest dosar, dar ar fi fost dificil pentru Parlament să găsească o soluție la acest dosar dacă colegii din diferitele grupuri uh, Sanchez Presedo pentru socialdemocrați, Epping pentru ECR, colegul Ole Schmidt pentru liberali, uh, dar și Bas Eichhout și Bernhard Rapkay, care nu poate fi alături de noi în această seară. Bine, dacă toți aceștia împreună cu uh, președinta uh, Comisiei Econ nu ar fi cooperat. Uh, am reușit împreună cu Comisia să facem în așa fel încât victimele cartelurilor să își poată uh, impune drepturile în fața instanțelor naționale și să ceară compensații. Este un progres uh, cu atât mai important cu cât el urmează linia pe care a luat-o Parlamentul în anul 2010 la cel de-al 40-lea uh, raport referitor la politica de concurență. Este vorba de principiul follow on. Toate riscurile uh, acestor uh, sisteme americane uh, de uh, cereri comune au fost, uh, de compensații au fost excluse. Și uh, sunt recunoscător colegilor din Parlament pentru faptul că am reușit să mergem pe această cale, care se asigură că multe dintre elementele negative pe care le-am văzut în Statele Unite ale Americii nu au putut fi copiate în Uniunea Europeană. Este vorba de o serie întreagă de elemente care joacă un rol important aici. În comisie dar și în acordul în primă lectură am reușit să uh, respingem aceste lucruri și am reușit să facem în așa fel încât um, reglementarea europeană um, să cuprindă uh, acordarea de compensații după stabilirea uh, unei da după ce s-a stabilit că există o daună. Cred că relația între articolul 12 și articolul 13, așadar întrebarea ce fel de privilegiere poate să aibă un uh, reclamant uh, al unui cartel. E bine, aceste privilegii au fost restrânse pentru că pericolul unei uh, unei duble privilegieri uh, al um, reclamantului direct, dar și al celui indirect, uh, poate duce la fapt, ar fi putut duce la faptul că se pot uh, depune plângeri multiple și s-ar fi putut solicita daune multiple. Și asta ar fi fost un pericol pentru Europa. În Statele Unite se vede acest lucru, faptul că Statele Unite uh, Uh, investesc mai puțin în cercetare și dezvoltare uh, decât uh, dau bani în a plăti compensații. În Europa este invers și am reușit să obținem asta și în discuțiile cu Consiliul și am găsit o majoritate în trialog. Apoi, domnilor și domnilor, am reușit să prevedem în articolul 17 mecanismul unei uh, compensări voluntare și este important pentru a se oferi uh, uh, reclamantului posibilitatea de a obține o compensație fără să trebuiască să meargă în instanță. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Schwab. Acum aș dori să-i dau cuvântul doamnei Malmström. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor, în numele vicepreședintelui Almunia, aș vrea să-i mulțumesc domnului Schwab pentru eforturile depuse, dar și domnului Rapcai și președintei Comisiei Condon ca și tuturor raportorilor uh, din umbră și tuturor celor care s-au implicat în această, în această directivă foarte importantă și pentru abordarea constructivă pe care ați avut-o. După o cooperare foarte fructoasă cu toate instituțiile, Comisia consideră că am ajuns la un rezultat extrem de satisfăcător. Salutăm în special faptul că se poate adopta astăzi, în ultimul moment, înainte ca dumneavoastră să intrați în campanie. Și aș dori să subliniez importanța directivei. A fost descrisă de către presă ca fiind cea mai importantă evoluție în politica concurenței în ultimii ani și ca democratizare a aplicării dreptului concurenței. Când vicepreședintele Almunia a fost în fața dumneavoastră la audiere acum patru ani, a promis că Parlamentul va fi pe deplin implicat în acest dosar în calitate de colegiuitor și acest dosar, negociat în procedura obișnuită, se ajunge la o încheiere încunată de succes. Cu peste 10 ani în urmă, Curtea de Justiție a recunoscut pentru prima dată că orice victimă a încălcării antitrust avea dreptul la despăgubire. Dar a fost greu de realizat în practică. În anii din urmă am văzut foarte puține acțiuni, multe au eșuat din cauza unor elemente de prost organizare. Micile companii și consumatorii au avut greutăți deosebite să obțină despăgubiri. Deci această directivă este de cea mai mare importanță. Le permite cetățenilor și firmelor care au suferit daune de legislația antitrust să primească despăgubirile pe care le acordă Uniunea Europeană. Directiva include reguli de îndepărtarea obstacolelor actuale. Le dă victimelor acces mai bun la probe pentru a-și justifica cererile și uh, în ce privește alte elemente legate de dreptul concurenței. O cale este de a le permite victimelor să utilizeze deciziile de infracțiune de la autoritățile concurenței în propriile lor uh, cereri. În paralel, directiva clarifică și relația dintre executarea publică și privată a dreptului concurenței, mai ales în ce privește accesul la documente care permite să aibă acces la documente în posesia autorităților concurenței. Textul care va fi votat mâine păstrează stimulente pentru companii să coopereze cu autoritățile prin diverse proceduri simplificate. Apărarea eficacității pentru autoritățile acesta este o veste bună pentru victime. Cu cât se iau mai multe decizii, cu atât va fi mai ușor pentru victime să ceară daune interese. Comisia consideră că textul s-a ajuns la un echilibru excelent. Pe de o parte, va fi mai ușor pentru victime să exercite dreptul la despăgubire, pe de altă parte, asigură eficacitatea în continuare executării publice de către autoritățile europene în materie de concurență și pentru aceasta vreau să vă mulțumesc tuturor și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă comisar, și primul vorbitor acum este doamna Galper, timp de 3 minute. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, stimată doamnă comisar, stimate domnule raportor. În prezent există în multe state membre ale Uniunii Europene o serie întreagă de piedici pentru IMM-uri. Aceste piedici nu le permit să se bucure de drepturile care le-ar reveni atunci când sunt încălcate regulile concurenței și ar avea dreptul să ceară despăgubiri. Tocmai de aceea este important să avem această dezbatere, trebuie să înlăturăm aceste piedici și asta facem. Activitatea a început cu 9 ani în urmă, este o perioadă lungă, dar pentru a desfășura o activitate bună e nevoie de timp mult și eu sper să putem încheia această activitate încă în această perioadă legislativă și Andreas Schwab a trebuit să desfășoare o activitate greacă pentru că a desfășurat o activitate foarte bună și doresc să-i mulțumesc. Îl felicit și pentru faptul că uh, acest act legislativ acum uh, prevede posibilitatea ca uh, persoanele prejudiciate, respectând diferitele tradiții și cutume juridice, să își poată invoca drepturile cu eficacitate sporită. De asemenea, se conferă, uh, s-a, creat uh, posibilitatea uh, creării unui act legislativ similar cu cel al acțiunilor colective, Uh, astfel încât uh, uh, deciziile finale și irrevocabile să poată fi luate cât se poate de repede. Cred că este foarte oportună și stabilirea relației dintre diferitele instanțe și diferitele căi de actac se oferă un, uh, prin acest instrument un, un sistem care însă nu este ultra-birocratic și care uh, nu este supracomplicat și care previne uh, de asemenea apariția unor obstacole și tertipuri formale procesuale care să întârzie o decizie. dacă o autoritate uh, stabilește în mod uh, definitiv și irrevocabil uh, daune interese în favoarea persoanei vătămate, este, este important ca cuantumul acestea să poată fi calculat fără niciun fel de speculații. În ansamblu, Eh, cred că acest instrument este eh, necesar și la nivel comunitar, dar și la nivel național pentru a se face dreptate în acest domeniu. Mulțumesc. Ultimul vorbitor este domnul Sanchez Presedo. Mulțumesc, domnule președinte, ca raportor pentru eh, Cartea Verde în pentru acțiunile private, pentru daune ca urmare a încălcării dreptului concurenței. S-a, s-a obținut obținerea unei rezoluții a Parlamentului și sunt încântat că până la urmă am obținut o inițiativă legislativă și că în trialog s-a ajuns la un acord. Vreau să-l felicit pe domnul Joab, pe domnul Rapca și pe toți cei care au contribuit la, acest, la atingerea acestui obiectiv. Directiva va consolida drepturile cetățenilor europeni, va crește securitatea pe piața internă în uh, politica concurenței uh, comunitare și în ADN-ul uh, comunitar de la tratatul de, Roma, de la Roma există aceste principii care fac Europa mai democratică. Și um, se creează un um, pilon de acțiuni private în um, cadrul legii care va avea un caracter disuasiv și va asigura restabilirea echilibrului în caz de nerespectare. Până acum, politica comunitară a concurenței s-a concentrat pe urmărirea infractorilor pentru a opri comportamentul ilicit. De acum încolo, aceasta va fi uh, orientată și spre protejarea victimelor și acordarea de daune pentru prejudiciile suferite. Va fi pentru prima dată când Parlamentul intervine ca uh, legislator într-o acțiune uh, punând uh, adăugând o îmbunătățire um, colegii concurenței. Așa cum a spus um, și cum a promis domnul Almunia în audierea prealabilă numirii sale. Directiva promovează concurența și nu uh, se concentrează pe litigii. Caută formule și evită excesul și incertitudinile. Întotdeauna se uh, caută o soluționare prin uh, lege a controverselor se vor acorda compensații, dar în același timp uh, se um, asigură faptul că nu se va supracompensa și că nu vor exista sancțiuni excesive. Compromisul la care am ajuns asigură accesul la probe și evită uh, excesele asigurându-se că sistemul judiciar nu um, va avea un rol inchizitor. Acțiunile publice și private se um, articulează respectându-se condițiile de acces la date și respectându-se condițiile impuse de autoritățile concurenței și uh, plățile compensatorii uh, ce sunt plătite ca urmare a ajungerii unui acord vor fi uh, un factor care va duce la stabilirea unor amenzi mai mici. Există reguli speciale și pentru aceia care cer um, scutiri. Se uh, mandatează comisia să comisia primește mandat să, pregătești, să pregătească uh, legi pentru acte pregătitoare indirecte. În principiu nu au fost uh, incluse um, acțiunile colective, dar totuși acțiunea legislativă este pozitivă. După 10 ani, în sfârșit, Parlamentul European um, a reușit să atingă acest obiectiv și uh, vrem să mulțumim celor care au colaborat um, alături de mine la această, uh, aceste eforturi comune, care m-au ajutat să construim în Europa un spațiu al încrederii bazat pe progres și solidaritate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Aicaut are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este, de fapt, un subiect tipic european, am putea spune și este păcat că sala este atât de goală într-un moment în care vorbim despre formarea de carteluri. Este o chestiune importantă, din, inclusiv din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii din Europa, pentru că noi trebuie să ă, creăm posibilitatea ca IMM-urile care au fost păgubite să poată fi despăgubite în urma Uh, înțelegerilor pe care uh, marile corporații le-ar putea încheia încălcând astfel dreptul concurenței. A fost un proces îndelungat de elaborare a uh, acestui raport. Mulțumesc domnului Schwab, a fost o perioadă frumoasă și apreciez conținutul la care am ajuns. Este calea corectă de a elabora un act legislativ. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru că s-a putut configura acest uh, document care poate să creeze uh, protecție inclusiv IMM-urilor. Și trebuie să ne gândim și la protejarea denunțătorilor astfel încât oamenii să fie încurajați să semnaleze orice încălcare a legii concurenței. Dacă vom reuși să facem acest lucru, atunci uh, toate aceste înființări de carteluri vor putea deveni vizibile și vor putea să fie combătute. Sigur că ne-am fi dorit să facem uh, pași mult mai importanți în ce privește inclusiv dreptul colectiv de a uh, îți apăra interesele în instanță. Eu sper că în următoarea perioadă legislativă, poate împreună cu domnul domnul Schwab să putem face aceste progrese. Mulțumesc foarte mult. Iar acum dau cuvântul doamnei Tomașici. Domnule președinte, mulțumesc. Susțin această propunere pentru că condițiile sale sunt premise necesare pentru stabilirea unei piețe interne funcțională. Însă trebuie să existe unele uh, condiții uh, și la implementare. Avem nevoie de o independență și eficiență a sistemelor judiciare din statele membre, dar este nevoie și de un mediu de afacere în care corupția și distorsionarea pieței sunt incidente și nu sunt o practică curentă. În unele state membre, aceste premise însă nu sunt îndeplinite și de aceea Mă tem că în aceste uh, state membre uh, directiva ar putea deveni doar o hârtie care se prăfește undeva într-un raft. În țara mea, în uh, Croația, micii întreprinzători, micile întreprinderi sunt prejudiciate în mod curent de marile corporații este chiar și mediul politic favorizează marile corporații. Eh, lupta împotriva corupției trebuie să fie generalizată pentru că altminteri eh, eh, piața va influența în mod neechitabil mediul politic și vom suferi cu toții. Mulțumesc! And, uh, as I see, Madame... Văd că doamna Anders Dotter nu este în sală, așa că putem trece la intervențiile spontane. Urmează ca prim vorbitor domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi laud Comisia pentru eforturile sale din ultimii cinci ani și pe comisarii care au fost implicați. Nu cred că este o idee bună să folosim prea des cuvinte de laudă, dar cred că de această dată trebuie să-i lăudăm și pe uh, raportor, pe colegul meu, domnul Schwab, și cred că trebuie să ne asigurăm că dânsul se va ocupa în continuare de acest domeniu, pentru că este foarte important. În ceea ce privește dreptul concurenței, foarte multe persoane consideră și au dreptate că există foarte multă nedreptate

Mulțumesc, domnule Stociolojan. Se încheie intervențiile spontane și dau cuvântul doamnei comisar Malmström. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru această dezbatere scurtă, dar foarte uh, de natură de a clarifica lucrurile. Îi voi transmite domnului uh, comisar Almunia ce s-a discutat aici, care din păcate nu poate fi alături de noi. Într-adevăr, s-a făcut un mare uh, pas înainte pentru toate victimele încălcării dreptului concurenței mari. Companiile mari, IMM-urile și consumatorii vor putea să ceară compensare totală în fața tribunalului naționale în întreaga Uniune Europeană pentru prejudiciile care le-au fost aduse. Dreptul la compensație se va aplica, aplica tuturor um, victimelor, inclusiv cele care au uh, fost mai jos pe lanțul de aprovizionare și care nu au uh, fost prejudiciate direct, adică IMM-urile, de exemplu. Vorbim despre compensație totală și corectă. Trebuie să evităm compensarea multiplă pentru același prejudiciu și directiva include prevederi menite să atingă acest obiectiv. În același timp, uh, textul reglementează interacțiunea între aplicarea publică și privată a dreptului concurenței, ducând la uh, o aplicare uh, optimă a drepturilor concurenței. Trebuie să existe și um, programe um, de um, flexibilitate care să fie transparente și să respecte drepturile fundamentale ale victimilor. Vreau să le mulțumesc raportorilor, în special domnului Schwab, dar și co-raportorilor, domnului Rapcai, doamna Bowles și altora pentru o muncă excelentă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Malmström. Mulțumesc, doamnă comisar Malmström. Și în încheierea acestei dezbateri, încă o dată, raportul colegul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte Wieland, că mă bucur în mod special că ne întâlnim astăzi, în această seară. Domnul Almunia nu a putut să participe, tocmai de aceea mă bucur că dumneavoastră sunteți prezenți. Pentru că am auzit multe cuvinte de mulțumire până acum, sigur că ele mă bucură, dar cred că trebuie să ne gândim și la conținutul acestei activități. Și doresc să-i mulțumesc și colegului absent, pentru că a fost un foarte bun coleg. Mulțumesc și pentru cuvintele frumoase ale colegului Eichhout. Dar, doamnă comisar, există un punct în această directivă în care avem anumite dubii în ce privește legalitatea. Pentru că um, decizia um, legată de privilegiul pe care martorul cheie trebuie să-l aibă, nu știu dacă va fi de ajutor din punct de vedere al protecției consumatorului. Pentru că ne gândim că există și un pericol care nu ne-a fost explicat. Știu că a existat o presiune din partea Comisiei în legătură cu articolul 11. Știu că multe organisme care au competențe în domeniul concurenței um, speră la un moment dat să uh, beneficieze și de un martor cheie, dar noi ne gândim și la aspectele economice de aceea, eu cred că acest articol nu va avea doar susținători, doar amici, ci probabil că va avea și inamici și va trebui să vedem cum funcționează această directivă în practică și dacă nu va trebui să o ajustăm, să găsim uh, până la urmă o soluție mai bună. Eu cred că și expedițiile tip uh, phishing vor putea să fie uh, combătute. Uh, să am creat un cadru mai bun pentru cei care înaintează plângerile. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc colegului Schwab. Încheiem aici această dezbatere. Votul va avea loc mâine la orele 12. Următorul Puncte pe ordinea de zi raportul doamnei Crața Zangaroculu eh, privind fondurile europene de investiții pe termen lung. Noi am putut avansa în seara aceasta foarte bine. De aceea